m-a anunțat Îmi cer scuze, spune președintele. Autoritățile belgiene m-au anunțat că Jean-Claude Marco a fost numit pe o funcție care este incompatibilă cu postul de membru al Parlamentului European, conform articolului 7.2 privind alegerea uh, europarlamentarilor prin sufragiu universal și conform articolului 4.1 din regulamentul de procedură, domnia sa a renunțat la locul său în Parlamentul European începând cu 16 iulie 2009. Uh, Autoritățile bulgare m-au informat că doamna Jeleva a fost numită ministru al afacerilor externe de pe 21 iulie 2009. Felicitări doamnei Rumiana Jeleva acest, uh, această funcție este incompatibilă cu cea de membru al Parlamentului European. conform articolului 7.1 din legea privind alegerea membrilor Parlamentului European prin sufragiu universal și conform regulii 4.2 din regulamentul de procedură, mandatul său domnia sa, doamna Jeleva, a renunțat la calitatea de membru al Parlamentului European. Acum, informări către membri. Autoritățile belgiene m-au notificat în legătură cu numirea domnului Carabelli în locul domnului Duclo, începând cu 16 iulie 2009, și autoritățile bulgare m-au informat că doamna Kotaceva o va înlocui pe doamna Jeleva începând de la 24 august 2009, conform articolului 3.2 din uh, regulamentul de procedură, până când uh, uh, se stabilește, se iau decizie privind orice posibilă dispută sau uh, situație conflictuală a acestor membri, cei doi își vor lua locul în uh, Uh, Parlamentul European și se vor bucura de toate drepturile oferite, cu condiția să fi uh, semnat în prealabil o declarație scrisă prin care să spună că nu dețin niciun alt post, nicio altă funcție incompatibilă cu cea de membru al Parlamentului European. Următorul anunț. Liderul uh, grupului conservatorilor și reformiștilor m-a informat că domnul Edward Macmillan Scott nu mai este membru al acestui grup începând cu data de 20 iulie 2009, De asemenea, Partidul Popular European și uh, grupul socialiștilor și democraților și grupul verzilor și grupul conservatorilor și reformiștilor, precum și grupul uh, uh liber-democrat, europenilor democrați din Europa, au uh, notificat o serie de schimbări în cadrul comisiilor și delegațiilor. Veți găsi numele acestea